Vom continua până la ora 2 și apoi vom relua lucrările la ora 3 și vom continua până la ora 11. Mulțumesc tuturor vorbitorilor, mulțumesc administrației și mulțumesc de asemenea și interpreților. Noapte bună! Odihniți-vă bun sau poftă bună dacă mai mănâncă cineva la ora